Doamnelor și domnilor, uh, vă propun să începem cu ședința noastră a Comisiei de Comerț Internațional. Avem uh, primul punct de pe ordinea de zi, obiecții la ea. Se pare că nu există obiecții, deci considerăm ordinea de zi adoptată, fără nicio schimbare. Punctul 2, avem adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 19-20 noiembrie, 3 și 10 decembrie din 2018. Aceste procese verbale sunt considerate adoptate dacă nu apar obiectii în timpul reunii până la finele acestei reuniuni. Punctul 3 de pe de zi acum, adoptarea deciziilor coordonatorilor din uh, ședința din 19 noiembrie procesul verbal este inclus uh, în procesul verbal al reuniunii noastre generale și uh, tot așa, dacă nu sunt obiecții până la uh, finalul acestei reuniuni, considerăm deciziile coordonatorilor adoptate. La punctul 4, comunicările președintelui. Ca de obicei, ședința noastră este transmisă pe internet, deci salutări celor care ne urmăresc Uh, de la Lisabona la Lunebuch, uh, din uh, Tallinn până la Salonic, de pe un ecran. Bun venit tuturor! Avem și interpretare. Deci vă rog să rostiți intervențiile sus și tare și nu foarte repede. Termenul pentru amendamente pentru acordul de liber schimb cu Vietnamul este 8 februarie, ora 6. Această schimbare este provocată de faptul că acordul de liber schimb uh, UE-Vietnam uh, a fost uh, întârziat la Consiliu. Nu știu când se va rezolva problema, dar deocamdată așteptăm, putem respecta termenul, să sperăm că așa va fi, dar să vedem. Punctul 5. Schimb de opinii cu Comisia cu privire la acordurile comerciale USUA avem uh, oaspeți foarte important, uh, importanța de la DigiTrade. Știți că Cecilia Malmstrom, comisara noastră, a fost uh, la Washington în 2 ianuarie, dacă nu mă înșel, și vinerea trecută Comisia a prezentat un proiect de acord pentru două mandate de negociere pentru a începe negocierile cu SUA. Ieri am avut un grup de monitorizare care a discutat uh, situația, a abordat situația, să zicem, în amănunțime. E evident că avem această dezbatere în curs în legătură cu relațiile cu SUA, felul în care, pe de o parte, putem să detensionăm aceste relații, iar pe de altă parte să ne respectăm principiile. Și mm, comisia, domnul uh, Jean-Luc Demarti, are un uh, document și ne va prezenta acum procedura. Mulțumesc foarte mult, Bernd. Relațiile comerciale UE-SUA uh, reprezintă o prioritate Uh, pentru noi pentru următoarele uh, luni. Vom avea de-a face cu un guvern uh, american care va amenința încheierea relațiilor comerciale, inclusiv cu parteneri foarte apropiați și, în general, obiectivul nostru este să continuăm să ne obiectiv, urmărim obiectivele. Tensiunile dintre președinte și Congres Uh, vor duce la adoptarea unor uh, măsuri, uh, chiar dacă respect, legislația UE SUA nu se respectă. Trebuie să rămânem însă calmi și prioritatea noastră rămâne punerea în aplicare a tuturor măsurilor care decurg din declarația comună a celor doi președinți din 25 iulie. Cred că ar trebui să ne respectăm angajamentele și de asemenea să încurajăm SUA să respecte acordul um, semnat de către cei doi președinți. Avem uh, declarația comună și doar ea pe care trebuie să o sprijinim. Trebuie ca SUA să continue să fie încurajate să facă față uh, provocărilor uh, globale, de exemplu reforma OMC, dar și să facă față provocărilor pe care uh, le, ni le pune capitalismul de stat. Având în vedere blocajul uh, din, um, de la OMC, impus de către SUA datorită uh, situației judecătorilor, s-ar putea ca uh, această instituție să fie blocată în acest an, ceea ce va bloca întregul sistem de soluționare a litigilor de la OMC. Va trebui să fim în stare să venim cu reacții adecvate uh, în calea unor restricții comerciale pe care uh, guvernul american s-ar putea să le impună UE. Uh, știți că avem raportul privind Uh, cerințele tarifa, uh, barierele tarifare și trebuie să spunem uh, că nu vom accepta niciun fel, nu vom accepta niciun fel de compromis și dacă va fi nevoie vom reacționa. Am prezentat, am făcut o evaluare a importurilor din SUA cu, care sunt de 20 de miliarde de euro Iar uh, știți că există produse pentru care uh, SUA nu sunt uh, exportatori unici și sperăm să avem și soluții alternative pentru ca aprovizionarea cu aceste produse nu va avea de suferit. Bineînțeles că relațiile actuale vor avea efect și asupra relațiilor cu SUA pe viitor. Având în vedere acordul semnat de către cei doi președinți în iulie, eh, cred că trebuie să depunem eforturi pentru a avea priorități comerciale pozitive, o agendă comercială pozitivă cu SUA, pe baza meritelor și să evităm un uh, cerc vicios al uh, măsurilor punitive comerciale. În același timp, trebuie să acceptăm că orice acord uh, comercial uh, cuprinzător UE uh, și SUA e de dorit, dar nu e fezabil deocamdată. Deci trebuie să dăm dovadă de inventivitate. Nu putem să ne întoarcem la negocieri de tip TTIP. Um, deci TTIP-ul nu va fi aplicat, ceea ce este foarte clar și deci negocierile au eșuat question to redo something which uh, has failed. Și sigur că șansele de izbândă sunt și mai mici având în vedere uh, guvernul actual. Vinerea trecută, Comisia a uh, adoptat două uh, uh, directive de negociere, uh, una cu privire la tarife și cealaltă cu privire la uh, Explanatory. Valoarea de conformitate. Evaluarea de conformitate este mult mai complicată decât uh, primul mandat, atât uh, SUA cât și Uniunea Europeană au uh, practici proprii privind evaluarea de conformitate pentru a se asigura că producătorii pot comercializa un produs doar dacă respectă toate cerințele pentru a ne asigura că produsele care nu respectă cerințele nu ajung pe aceste piețe. Uh, avem uh, de-a face, deci, cu testare, certificare și uh, inspecții. Diferențele de abordare în ce privește valoarea de conformitate pot duce la costuri suplimentare, dar și la procese administrative îndulungate și uh, complexe, fără a îmbunătăți uh, neapărat uh, siguranța produselor. Noi am făcut o recomandare pentru un acord cu privire la uh, evaluarea de conformitate pentru a reduce costurile uh, de conformitate, în același timp uh, îmbunătățind uh, nivelul de protecție. Nu, vor, nu, nu uh, suntem gata să renunțăm la nivelul nostru de protecție sau la normele noastre. Deci, cele două mandate respectă întru totul angajamentele uh, asumate în luna iulie dar în orice caz încercăm să obținem uh, progrese pe baza unor negocieri pe produs. Cooperarea între autoritățile de reglementare între, în UE și uh, SUA continuă în domeniul produselor și echipamentelor farmaceutice. Uh, Comisia are deja o autoritate de negociere și sperăm că ambele părți să aibă de câștigate pe urma acestor negocieri, și încă o dată intervine problema auditului efectuat de ambele părți pentru a uh, evita uh, suprapunerea eforturilor. Uh, S-a uh, solicitat un acord cuprinzător între UE și SUA, dar SUA nu vă, e, sunt gata să uh, negocieze subiectele delicate, precum licitațiile publice, geo- serviciile de noapte, indicațiile geografice, iar în același timp uh, exercită presiune asupra noastră cu privire la produsele agricole și uh, sistemul de preferințe generalizate. SUA au fost foarte rigide, deci uh, guvernul Uh, a declanșat astfel blocajul privind acordul TTIP la finele anului 2017. Una dintre învățămintele trase de pe urma acestor negocieri e că agenta de reglementare cu SUA evoluează mai bine uh, în afara formatului de negociere de tip TTIP. Sigur că va fi foarte greu uh, să ajungem uh, la progrese cu guvernul american la nivel bilateral. Ar trebui să încercăm să găsim soluții la OMC. Probabil că evoluțiile comerciale în urmele luni, următoarele luni vor uh, evolua. Unele evoluții sunt previzibile, alte nu. În orice caz, rămânem vigilenți și continuăm să ne facem treaba și aștept cu nerăbdare dezbaterea cu dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Uh, Mulțumim, Jean-Luc. Dau cuvântul raportorilor uh, principali, apoi raportorilor alternativi și după aceea colegilor. Acum uh, voi vorbi în calitate de raportor. Jean-Luc. Jean-Luc, sunt de acord cu tine într-o anumită uh, privință respectiv că nu se poate negocia un acord uh, cuprinzător uh, comercial cu SUA, cu guvernul actual. Poate Știți că au poziții foarte fixe și rigide în ceea ce privește licitațiile publice, anumite servicii, uh, normele de mediu, normele muncii și așa mai departe. Deci nu putem negocia cu guvernul actual și asta ne-a învățat și TTIP-ul. Și deci trebuie să ne punem o altă întrebare, dacă n-ar trebui să reluăm negocierile, însă pe o bază diferită. Și aici aș avea cinci întrebări. Întotdeauna ne punem întrebarea dacă e bine să negociem cu Statele Unite sub presiune. Și acum avem doi factori de presiune. În primul rând, uh, faptul că tarifele privind uh, alum, uh, aluminiul și produsele siderurgice sunt încă în vigoare și, după cum ai spus, guvernul american nu și-a asumat un angajament de a îndepărta aceste tarife. Și apoi, amenințarea cu impunerea de taxe vamale pentru componente auto și pentru mașini nu avem nicio garanție că guvernul uh, american nu va impune uh, tarife vamale pentru automobile și uh, componente auto care provin din Europeană. Am citit propunerea de mandat și am văzut că în propunerea noastră mașinile sunt incluse, dar nu și de cealaltă parte a Atlanticului. Deci cum putem face față acestei amenințări? Avem de a face cu o poziție diferită față de uh, angajamentele anterioare. În luna iulie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu o mare majoritate în care spuneam că Parlamentul nu va accepta niciun fel de acord comercial care să nu, mențină, uh, să nu conțină o mențiune uh, privind acordul uh, climatic de la Paris și punerea sa în aplicare care este poziția Comisiei în această privință. În al patrulea rând, discutăm întotdeauna în contextul acordurilor comerciale de la GATT, deci în uh, formatul uh, OMC. Discutăm tot timpul de uh, volumuri, uh, volume comerciale și uh, tarife vamale. Dar dacă e să considerăm bunurile industriale fără mașini, nu obținem uh, cifra de 90% care provine întotdeauna de la Comisia Europeană. E cifra citată de Comisia Europeană. Și în al cincilea rând, bineînțeles că avem uh, alte litigi cu SUA și în alte domenii. Ai menționat uh, instituția de apel de la OMC. Aș dori să știu dacă există un semnal din partea Uh, SUA că dacă pornim negocierile pe această bază, își vor uh, schimba uh, poziția față de organul de la OMC. Iată, cinci întrebări. Gulliver nu este, Emma este prima raportoare alternativă. Da, mm, ai pus tu cele mai importante chestiuni, nu știu dacă pot veni eu cu una suplimentară. Mă bucur că avem această audiere în această dimineață. Am ascultat cu mare atenție tot ce ai spus. Dacă încercăm să evităm un război comercial cu uh, America, dacă încercăm uh, să atenuăm orice pagubă uh, comercială, trebuie să avem uh, un termen foarte clar pentru aceste uh, negocieri. Dacă nu avem un calendar foarte clar, uh, nu știu dacă avem șanse de izbândă. Sau credeți că dacă avem negocieri așa amicabile, prietenoase, înghețăm uh, un astfel de război comercial, cred că ar fi foarte util pentru noi să înțelegem cum va evolua situația și care ar fi calendarul pe care îl uh, ne bazăm. Mulțumim, Maritie nu este, Helmut Scholt acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc uh, pentru punctul de informare cu privire la contactele cu guvernul uh, american în încercarea noastră de a începe negocierile, am înțeles că Comisia este disponibilă, își dorește să, primește, să primească mandatul de la Consiliu pentru a începe negocierile. Sunt de acord cu cele cinci întrebări adresate de către uh, președintele nostru și, în plus, aș dori să spun că riscăm să avem sancțiuni extrateritoriale impuse de SUA asupra companiilor europene în relațiile comerciale cu părți terțe. Cum va influența asta negocierile concrete cu privire la schimbul de bunuri prevăzute ca baza, deci principala bază a negocierilor pe care intenționați să le lansați cu guvernul american? A doua întrebare ați menționat legea 232 din SUA și abordarea diferită pe care o propune, care sunt implicațiile pentru schimburile de bunuri și produse uh, care fac obiectul uh, relațiilor comerciale bilaterale. Eu aș spune că primejdia ar fi să nu știm care va fi viitorul industriei siderurgice și aluminiului. Dar uh, legea 232 este partea legislativă, uh, deci este componenta legislativă pe partea americană. Credeți că dacă această lege va fi abrogată, Uh, relațiile comerciale cu europenii vor avea de câștigat? Deci, încă o dată, au acest act 232 care îi obligă. Deci, care ar fi interesul ca el să fie abrogat? cum veți folosi acest argument în negocieri. Ieri am avut un schimb de opinii cu grupul de monitorizare, deci am discutat anumite aspecte. Am înțeles că produsele agricole nu fac obiectul NAMA, dar SUA a spus că Uh, produsele agricole vor fi incluse în documentul pe care doresc să îl trimite la Congres. Deci doresc ca și produsele agricole să facă obiectul negocierii. Cum toate aceste uh, interese diferite vor fi conciliate? Vor face obiectul negocierii și ne puteți asigura că produsele agricole nu vor intra uh, în uh, negocieri din partea europeană. Mulțumim. Ți s-a schimbat puțin vocea, mi se pare. Îmi aduce aminte de o cântăreță, de o cântăreață Sara Leandar, o cântăreță suedeză. Um, Tiziana. Tiziana. De la FTD. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dacă mi-amintesc eu bine declarațiile făcute în trecut de către Comisia Europeană, negocierile cu SUA într-un astfel de context politic ar fi ca și cum am discutat cu cineva care ne îndreaptă pistolul la tâmplă. Eu nu știu de ce Comisia a hotărât să-și schimbe această atitudine și să ceară un nou mandat de negocieri, dar, după părerea mea, pistolul ăsta încă este îndreptat asupra noastră și e încărcat. Am uh, ascultat uh, o serie întreagă de asigurări, cum că negocierile nu vor include și agricultura, dar eu am citit declarațiile Congresului American uh, care a spus că dorește să limiteze intrarea produselor de acest tip. Noi știm că americanii vor face tot ce o să poată pentru ca produsele lor cu organisme modificate genetic și carne cu hormoni să vină în Europa. Știm că Germania nu dorește să se introducă taxele vamale pe mașini, acolo îi doare. Dar eu, uh, uitându-mă la acest text, văd că uh, nu avem decât o amestecătură de măsuri uh, cu potențial letal pentru cetățenii europeni. Suntem oare siguri că acesta nu este un joc un joc pe care îl joacă Comisia Europeană și să nu uităm că orice acord ar putea să modifice standardele în materie de cercetare, de date personale, să schimbe regulamente și directive care ne protejează sănătatea. Știm că americanii vor cere lucrurile astea și poate și multe companii europene, companii mari dar nu reprezintă și interesul cetățenilor. Eu sper să greșesc și sunt gata să evaluez pozitiv orice acord care nu ar periclita sănătatea sau mediul nostru și care ar crea debușee pentru produsele noastre. În același timp, vreau ca la Consiliu să se facă tot posibilul ca să nu ne trezim cu un nou acord TTIP. Christopher Fielner Thank you very much, Bent Lange. Mulțumesc domnule președinte. În ce mă privește, cred că trebuie început prin a spune că e foarte bine că vorbim despre lucrurile astea, că vrem să ne apucăm de negociere. Principalul este să ne așezăm la aceeași masă și să începem să vorbim despre orice. Deja e un lucru bun și uh, duce la uh, oprirea escaladării. Totodată, cred că ar fi bine să ne gestionăm mai, mai înțelept așteptările, pentru că în timp ce negociam uh, TTIP aveam așteptări foarte mari și ne-am dat seama ulterior că nu era cazul. Ascultând ce se spune aici, ce se cere de aici, de la negociatori, este clar că nu se poate obține, pentru că noi de aici ne dorim uh, de toate. Vrem uh, să câștigăm și la OMC, vrem uh, câștig de cauză în negocieri. Mă întreb însă dacă putem obține un acord pe baza așteptărilor și speranțelor pe care le avem aici. Asta e întrebarea de la care trebuie să pornim. Și motivul fundamental este că pentru a obține un acord Trebuie să cădem de acord asupra ceea ce putem accepta, ce putem conveni. Pentru că, din câte îmi dau seama, din uh, ce mesaje transmite SUA, noi negociem acorduri complet diferite. Nu. Nu TTIP. Poate că noi vrem jumătate din TTIP, iar ei vor cealaltă jumătate din TTIP. Deci nu vorbim despre aceleași lucruri. Asta vreau să semnalez că ei vorbesc despre lucruri despre care nu, noi nu vrem să vorbim și viceversa. Mi se pare trist că avem un mandat atât de îngust, dar ascultând intervențiile politice de aici, înțeleg că există și un context politic de care trebuie să ținem cont când dăm mandatul. Dar e tocmai genul de lucruri pe care nu ar trebui să-l facem, pentru că noi nu vrem să limităm negocierile, ci să avem un acord larg, cuprinzător, care chiar ne-ar aduce un câștig. Așa că întreb, oare noi nu avem interese ofensive în sectorul agroalimentar? Nu am putea să le promovăm? În al doilea rând, mie îmi place mandatul pentru TTIP. Mi-a plăcut foarte mult mandatul acela. Pentru că ideea era să negociem un acord larg, un acord cuprinzător care să ne avantajeze reciproc. Ce s-a întâmplat cu mandatul acela? A dispărut? A murit? Negocierile sunt uh, Uh, în continuare valabile. Acum înțeleg că se dorește un alt mandat, să fie două mandate diferite pentru două serii de negocieri diferite? Mulțumesc, mai sunt cinci intervenienți. O să închid acum lista vorbitorilor. Jude. Thanks very much to Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule De Marti, pentru prezentare. O să revin la ceva ce ați spus mai devreme anume că ar trebui să ne păstrăm calmul și concentrarea. Exact asta ar trebui să facem uh, în general atunci când uh, avem de-a face cu un uh, interlocutor imprevizibil și agresiv. Dar cred că există un pericol în ce privește percepția publică. Pentru că se pare că tacticile de hărțuire, de intimidare a președintelui Trump funcționează deoarece uh, reușesc să dicteze ritmul și tema negocierilor. Iată, asta e percepția publică și știm foarte mult că modul în care decurg negocierile este influențat extrem de mult de percepția publicului. Ce e important este să păstrăm calea de dialog deschisă, să continuăm să vorbim. Acum am uh, o întrebare și o observație. Întrebarea este, dat fiind uh, cât de avansate erau uh, negocierile pe TTIP, acum suntem în impas pentru că avem poziții foarte divergente, măcar în ce privește bunurile industriale. Nu se poate face ceva pentru că eram foarte avansați acolo, discuțiile erau foarte bune. Deci vreau să vă întreb, nu există oare deja un bloc de negociere foarte uh, bun pe care îl putem finaliza. Partea americană respectă această negociere, pentru că uitându-mă la calendar și la mandat, dacă SUA ajunge la un acord cu noi pe baza mandatului UE, poate am putea negocia ceva relativ rapid, indiferent de restul acordului TTIP. Și uh, observația dat fiind ce s-a spus uh, ieri, um, noi discutăm acum despre un acord de liber schimb. Nu este un acord cuprinzător, totuși este un acord de liber schimb. Iar în strategia Comisiei Europene vedem că Comisia Europeană se angajează ca în toate acordurile de liber schimb comerțul și dezvoltarea durabilă să reprezinte un element cheie care să fie promovat. În cazul relațiilor cu SUA avem uh, o situație destul de delicată, pentru că sectoarele industriale și sectoarele manufacturiere fac un așa numit dumping social, pentru că munca efectivă se face în țări cu muncă ieftină. Există un potențial impact asupra producătorilor europene, așadar și SUA și UE au acorduri de muncă tradiționale, așa că mă interesează să știu uh, ce părere aveți, cum pot fi acoperite aceste lucruri chiar și cu un mandat foarte îngust. Întrebarea mea este ce se întâmplă cu transparența negocierilor. Vom uh, progresa față de acordurile de până acum? <clears throat> Celelalte întrebări se leagă de ce spunea colega Pekin. <clears throat> Prima întrebare foarte pe scurt. OMG-uri, comerț cu produse agricole modificate genetic, carne la fel, da sau nu? Și pentru mine mai este foarte importantă poziția diferită a Statelor Unite în ceea ce privește protecția datelor. Datele cu caracter personal sunt uh, o marfă tranzacționată în Statele Unite. Și vedem ce se întâmplă când folosim Google sau alte servicii americane. Și deci, pe sub mână, introducem la noi drept american. Ce facem în acordurile comerciale cu acest lucru? Mulțumesc. Și acum doamna Anne-Marie Muner. Is die aan? Ja, hij is aan. Dank u wel. Ja, voorzitter, ik verbaas me er zeer over dat het... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uluită să aflu că se dorește uh, reluarea negocierilor cu SUA atunci când TTIP-ul a fost respins atât de, uh, de dur. Nu văd, domnule președinte, cum putem lucra cu un președinte american care nu este dispus să cedeze pe nimic, nici în ce privește protecția și bunăstarea animalelor, nici în ce privește clima, nimic nu vrea să dea. Uh, Trump vrea să dea dovadă de forță și să ne impună uh, ce vrea el cum a spus Comisia Europeană, vrea să ne pună pistolul la tâmplă. Nu putem să negociem în acest fel. Poate că a venit momentul să ne gândim uh, în mod serios la problema drepturilor omului, drepturilor sindicatelor, bunăstarea animalelor, climă și dezvoltare durabilă, pentru că acestea sunt valorile noastre, trebuie să le apărăm. Nu putem pur și simplu să ne facem preș în fața americanilor când ei vor să ne impună uh, condițiile lor. În ce privește testele de conformitate, la fel, dacă vrem ca încrederea noastră în uh, produsele americane să uh, fie asigurată pe viitor, e nevoie de astfel de teste. Deci, cum, ce o să faceți astfel încât această nouă abordare să ne permită să ne asigurăm de conformitatea produselor? Eh, pe mine mă miră declarațiile negative eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă curaj, să înceapă negocierile cu mult curaj, pentru că ceea ce am văzut a fost că uh, negocierile TTIP nu au eșuat din cauza noastră, ci din uh, cauza faptului că pe partea americană nu s-a mai progresat. Și dacă ne uităm la ce încearcă președintele Trump acum, um, să dește haos și dezordine în această lume și apoi să se dea cel mai mare și mai puternic, Păi atâta timp cât noi europenii vom fi uniți, nu, domnul președintele Trump cu Statele Unite vor fi cei mai mari ce Uniunea Europeană va fi mai mare și mai puternică și de aceea rugămintea mea este să avem încredere în Comisia Europeană, să începem negocierile conștienți cu uh, tărie și să nu ne lăsăm divizați, să nu uităm că dacă suntem uniți, suntem cei mai puternici și de aceea Parlamentul ar trebui să dea Comisiei libertățile necesare pentru negociere. Am văzut în ultimele luni că încercările președintelui Trump și înainte de vara anului trecut, uh, Angela Merkel a mers la Washington și a încercat să clarifice un lucru sau altul și Trump a încercat și acolo să ne uh, facă să ne luptăm între noi. Cu Macron s-a întâmplat la fel. Și apoi următoarea încercare a fost din partea domnului Jean-Claude Juncker și domnului Cecilia Malmström. Și când s-a văzut clar că nu suntem ușor de dezbinat, s-au liniștit lucrurile în această ceartă transatlantică. Și de aceea aș vrea să dăm mână liberă celor care negociază cu succes de ani de zile și care au dovedit președintelui Trump că avem o, o relație și o putere. Eu propun să ne a, a, mișcăm ofensiv, sunt de altă părere decât colegul Fielner și să vedem să nu a, uit, uităm de că ceilalți au interese defensive, că se îngrijorează de uh, situația lor deci propun să avem încredere în comisie, să-i dăm marjă de manevră. Am construit multe în acești patru ani și jumătate ai mandatului nostru, s-au întâmplat multe, avem acces la informații și mi-aș dori să continuăm această relație de încredere între Parlament și Comisie, să nu periclităm tocmai acum. Mulțumesc! Și în încheiere, Matia Ioș. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând și din partea mea, mulțumiri comisiei. Știu că n-a fost uh, ușor, după atâtea conflicte, după atât uh, sol ars, să reușiți să plantați un uh, mic vlăstar, dar obiectivul trebuie să fie să nu mai existe escaladări suplimentare, așa cum tocmai s-a întâmplat și dacă se merge în direcția potrivită aici, vedem unde vor exista posibilități de progres, cum ne putem întoarce la oarecare normalitate, atunci e de salutat acest lucru. Discuțiile pe care le-am avut și la TTIP, fără obstacole tarifare, au fost domenii care nu au fost controversate nici în acea discuție. Trebuie să vedem foarte clar care au fost punctele critice și care nu sunt cele critice. <clears throat> Nu vreau să începem o campanie negativă deja încă de pe acum, pentru că în cele din urmă nu s-ar întâmpla decât că discuțiile ar fi întrerupte înainte să înceapă. Asta trebuie evitat. Mai cred că trebuie să spunem foarte clar că UE a transpus anumite aspecte stabilite în iunie. Ieri glumise cineva din comisie că la comisie nu se mai mănâncă decât uh, soia de atunci încoace. Vrem să arătăm Statelor Unite că suntem serioși și cred că ne mișcăm pe o bază foarte bună pentru a avea discuții coerente. Ce mai este însă cel puțin la fel de important, au spus-o deja unii colegi, noi europenii să nu ne lăsăm dezbinați. Cred că aceasta este, de fapt, marea provocare cu care ne confruntăm în această instituție. Să avem încredere în comisie, să nu-i lăsăm să ne dezbine și să ne bucurăm de un proces transparent, astfel încât să nu se ajungă la neînțelegeri și să putem face pași mici pentru a împinge înapoi protecționismul. Mulțumesc! Jean-Luc, ai vreo 10 minute pentru a răspunde. O să mă străduiesc. E cam greu să răspund la 20 de minute de întrebări, dar o să fac tot ce pot. Încep cu cele cinci întrebări pe care le-ați pus dumneavoastră, domnule președinte. Întâi, oțelul și aluminiul. În declarația comună din iulie apare clar, ultima teză spune, dorim să rezolvăm problema taxelor pe oțel și aluminiu, dar uh, văd că SUA n-a făcut uh, nimic ca să rezolve această problemă. Sigur, noi am luat uh, măsuri de retorsiune, suntem cumva într-un echilibru, dar vedem că efectele sunt mai negative pentru SUA decât pentru noi, deoarece în SUA prețurile au crescut mult mai mult decât taxele vamale impuse. Dar nu e în niciun caz o condiție propice pentru începerea negocierilor. Putem însă să încheiem negocierile înainte să se rezolve această problemă. Iată un răspuns clar. În ce privește amenințarea impunerii de taxe vamale pe autovehicule și părți componente. Și aici lucrurile sunt relativ clare. nu se va merge împotriva spiritului acordului decât dacă una dintre părți dorește să rezilieze, să pună capăt negocierilor. Deci amenințarea există, dar dacă ea se va concretiza, e clar că asta va duce la oprirea bruscă a oricărei negocieri. Asta e foarte clar. Trebuie să avem încredere în noi înșine. Suntem puternici, și am demonstrat că suntem gata să reacționăm. Am fost printre cei care au avut uh, una din reacțiile cele mai uh, puternice, cele mai ferme, proporționale, atunci când uh, SUA a impus taxe vamale pe oțel și aluminiu. Am arătat că suntem gata să reacționăm și am făcut asta la produsele siderurgice și e, cred, unul dintre motivele care a contribuit la succesul declarației comune din iulie. Ma, știți că domnul Trump nu vrea un conflict cu noi înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Apoi, mi este clar că nu se poate ajunge la un acord larg cuprinzător de liber schimb cu o țară care să nu ia parte la acordul climatic de la Paris. Suntem însă într-o situație delicată, avem acorduri În, în mod juridic putem spune că un acord de liber schimb se referă doar la taxe vamale pe produse industriale. N-are nimic de face cu uh, altceva. Însă trebuie să ținem cont și de implicațiile politice. Nu avem doar un acord sectorial în minte. Dacă putem uh, avea relații comerciale excluzând sectorul mașinilor? Nu cred, pentru că asta ar însemna să excludem o mare parte din schimburile noastre comerciale. Asta ar însemna că dacă excludem autovehicule, nu putem liberaliza pe deplin schimburile în sectorul pieselor auto. Avem uh, camionetele, camioanele. Sunt tot felul de mijloace pe care le putem folosi. Dacă excludem uh, agricultura, am reușit prin sectorul auto să ajungem la o copire de 95%. În ce privește organul de apel, este clar că situația rămâne în continuare dificilă. Nu prea mai avem mult timp la dispoziție, însă încercăm să organizăm o dezbatere, o discuție la Geneva. Deocamdată SUA nu dorește să colaboreze. Eu nu sunt foarte optimist din acest punct de vedere, însă cred că ar trebui să mergem în continuare cu acțiunea de la Geneva. Tot așa cum uh, am încercat uh, să avem astfel de discuții trilaterale cu Washingtonul și în alte dosare. În ce privește calendarul, dacă există un acord și dacă primim mandat de negociere doar pentru bunurile industriale și apoi un alt mandat pentru evaluarea conformității, negocierile pot merge foarte rapid. Pe tarife, taxe vamale industriale, nu avem chestiuni foarte complexe, pentru că deja am făcut uh, foarte multe progrese în negocierile TTIP pe care le putem uh, prelua aici. În ce privește valoarea conformității, au existat și acolo unele progrese Dar în ce privește taxele vamale, uh, singura problemă majoră ar fi mașinile. SUA mai e interesată și de textile. Acum, referitor la întrebarea domnului Scholz, Helmut Scholz, sancțiunile extrateritoriale Uh, ale SUA. Este o chestiune bine cunoscută, nici nu are rost să o mai uh, abordăm. Eu nu sunt uh, competent în această privință. Dar, după cum știți, ne străduim să um, atenuăm efectele acestor sancțiuni în Am reușit să eliminăm anumite condiții, anumite sancțiuni ale SUA recent. Nu ne place să stăm de vorbă cu domnul Deri Pascal, cu Putin chiar, dar ar fi uh, creat o problemă foarte mare pentru industria aluminiului de la noi, pentru tot sectorul uh, din aval care folosește aluminiul pentru producția de mașini. Ar fi avut de câștigat chinezii până la urmă. A fost o luptă grea în Congres, dar până la urmă uh, am reușit la limită. În ce privește secțiunea 232, nu este un uh, act legislativ, ci un act de tip executiv, deci administrația este cea care l-a inițiat și are o marjă de manevră destul de mare. În ce privește agricultura, aici uh, nu există niciun fel de flexibilitate. Nu vom uh, atinge agricultura din motive politice, în primul rând. Și apoi, pentru că știm că este mult mai greu pentru noi decât pentru SUA. Noi avem deja experiența acordului TTIP și știm că ei nu vor să cedeze deloc în anumite privințe și noi avem de asemenea linii roșii. Deci nu poate exista negocieri uh, cu privire la sistemul de preferințe. Mm, cu privire la uh, standardele fitosanitare. Nu putem accepta uh, pui spălați cu clor, OMG-uri. Nu sunt dispuși să negociem cu privire la prezența OMG-urilor. Există drept uh, de legiferare, de reglementare, un drept pe care noi îl vom apăra în interesul cetățenilor și consumatorilor noștri. Deci, nu există niciun fel de ambiguitate aici. Și nu suntem dispuși să negociem cu pistolul uh, la tâmplă, un pistol încărcat. Știu că uh, au fost uh, invocate și câteva astfel de scenarii, dar pur și simplu nu poate funcționa. Negocierile ar eșua și probabil că s-ar uh, adopta măsuri de represalii, SUA, împotriva noastră. Domnul Fielner a pus o altă întrebare. Dacă n-ar fi mai bine să avem un acord larg. Da, ar fi bine să avem un uh, acord larg dacă am putea obține un compromis, dar acest lucru n-a fost posibil în cadrul TTIP și acum că ă, situația a evoluat, nu putem ă, încheia un astfel de acord larg cu cineva care s-a retras din acordul de la Paris. Da, avem interese ofensive în agricultură și nu numai, dar care este problema comună, problema cea mare? Dacă deschidem capitolul agriculturii, lucru care nu e posibil, ce se va întâmpla? se va întâmpla că SUA ne va ținti produsele cele mai sensibile și o va face uh, cu privire la carne de pui, carne de vită, carne de porc, va face asta fără nicio rezervă. În SUA au o altă structură în sectorul comercial și agroalimentar ei se bazează mai mult pe principiul uh, mărfurilor, uh, produselor de bază. Noi nu avem uh, surplus cu SUA în sectorul agroalimentar, chiar dacă taxele vamale sunt un pic mai mari, noi exportăm produse procesate de înaltă calitate, nu produse de bază. Prin urmare, noi nu ne putem permite să ne lăsăm descoperit, să lăsăm uh, sectorul uh, intermediar uh, vulnerabil în fața unor importuri excesive. Știu că sunt interese aici, putem găsi un compromis, poate, dar nu cred că există niciun fel de posibilitate ca noi să cedăm aici. Doamna Keaton a întrebat uh, ce facem cu percepția publicului. Este importantă, noi nu ne temem, nu suntem speriați. În declarația comună ați văzut că am uh, încercat să dezamorsăm tensiunile, lucru care este întotdeauna bun, însă nu cu orice preț. În în trecut am dat dovadă de fermitate și vom continua să facem asta. Ne-am respectat partenerul în declarația comună. Obiectivul uh, de negociere al SUA uh, este poate să nu respecte ce s-a scris în declarația comună, dar asta nu e problema noastră, pentru că noi nu vom negocia cu ei pornind de la o astfel de premiză. Poate vă amintiți că declarația comună a fost uh, citită în integralitate de către domnul Trump la conferința de presă. Deci e greu de afirmat apoi că domnul Trump nu știa ce a scris acolo, ce a semnat. Protecția datelor este un alt lucru non-negociabil. Avem un nou șablon cu privire la date pe care nu îl negociem, protecția datelor confidențiale nu poate fi compromisă. Avem uh, un nou șablon de negociere, inclusiv pe uh, geolocalizare. Serviciile nu vor fi negociate, datele nu vor fi negociate bilateral. Vineri la Davos știu că se vor lansa noi negocieri uh, comerciale plurilaterale. Sperăm să fie foarte mulți participanți, dar datele nu vor face obiectul acestor negocieri. Nu se negociază în spatele culiselor, nu se repetă ce s-a întâmplat uh, cu TTIP, negocierile sunt absolut limitate. Sperăm să ajut, ajungem la rezultate avantajoase de ambele părți, cu siguranță câștigurile nu vor fi enorme, dar vor fi pozitive și echilibrate, sperăm. Cam asta pot să vă spun. Ceilalți intervenienți au spus că își pun toată încrederea în comisie, ceea ce mă bucură. Și, din nou, vă spun, nu suntem slabi atunci când vom primi directivele de negociere. Noi vom onora declarația comună, vom încerca să ne mișcăm repede. Interesul este să negociem și să aruncăm mingea în terenul Statelor Unite. Acesta e obiectivul. Sperăm ca negocierile să înceapă Probabil că va fi mai ușor uh, să ne punem de acord asupra declarațiilor de conformitate, pentru că în ce privește taxele vamale sunt toate problemele pe care le-ați auzit deja. În ce privește uh, timpul, sper că nu m-am depășit cu foarte mult timp timpul alocat întrebărilor. Da, mulțumesc. Două remarci uh, în ce privește calendarul. Știți că urmează alegerile europarlamentare. Nu vom fi la Bruxelles între aprilie și iulie. Așadar, vă așteptați să existe runde de negocieri uh, adevărate între aprilie și iulie? Și revenind la întrebarea domnului Fieler, mandatul pentru TTIP mai există undeva? E așa în aer? Ce se întâmplă cu el? Sunt două mandate diferite mandatul pentru TTIP nu a fost anulat. Însă, înainte de a-l duce mai departe lucru pe care nu îl recomand, nu cred că există vreun orizont previzibil pentru realizarea lui. A existat deja un blocaj, un impas, Deci mă întreb dacă vreo administrație americană, cu siguranță nu aceasta și nici administrația anterioară n-a reușit, mă întreb dacă va veni vreodată vreo administrație care să fie dispusă să negocieze cu adevărat în ce privește licitațiile publice. Nu vrem preferințe speciale, tratament special. Vrem pur și simplu să fim tratați pe picior de egalitate în licitațiile publice. finanțele publice sunt uh, bazate pe subvenții din partea guvernului. Noi vrem să fim protejați, uh, vrem ca pentru produsele și indicațiile noastre geografice să existe un nivel de protecție, poate nu protecție totală, dar vrem să fim pe picior de egalitate cu restul lumii. Jones Act uh, prevede activități speciale în transporturile maritime. Noi uh, avem spărgătoare de gheață foarte bune. De ce să nu putem să le promovăm? Deci vrem uh, să vedem că apare o deschidere în acest sens și vrem să vedem că SUA vine cu cereri rezonabile în ce privește produsele noastre sensibile și că îi fac concesii rezonabile pentru produsele lor sensibile. În general am văzut că ei vor să excludă zahărul, lucru care este parte din strategia ofensivă. Deocamdată lucrurile rămân înghețate, mandatul rămâne valabil, însă asta numai din punct de vedere juridic. Din punct de vedere politic, nu cred că Uh, moștenitorul meu uh, sau moștenitorul moștenitorului meu va reuși să facă ceva. Rămâne de văzut. Between April and July. On April and July, uh, uh, let, uh... Um, în ceea ce privește celelalte elemente, între martie și iulie, așteptăm și contribuțiile dumneavoastră așa cum a fost și în trecut. Și dacă există, desigur, un uh, angajament real de ambele părți, atunci ne-am putea mișca repede. <clears throat> Dar uh, nu știu dacă între aprilie și iunie. Pe tarife însă diferențele nu vor fi ușor de depășit. Pe valoarea conformității, da, s-ar putea face mai repede. Vedem cum vor decurge discuțiile. În orice caz, viitoarea, viitoarea legislatură va analiza, vedem cât durează și traducerile și așa mai departe. Nu negocierea în sine neapărat, dar logistica întregului exercițiu. Bine, Jean-Luc, mulțumim! Sunt sigur că vom păstra legătura și ne vom întâlni. Toate cele bune! So, this leads me to the point. Să trecem așadar la punctul 6. E un exercițiu interesant, uh, iată cel cu Elveția, un acord cadru destul de bun, Raportor este Tiziana Beghin. Îi dau cuvântul 5 minute. Papa, da poco. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, recent am uh, finalizat negocierile pentru acordul cadru cu Elveția. Mă bucur, dar aș fi vrut ca aici, la Comisia INTA, să fi fost uh, informați mai devreme de Comisia Europeană, totuși. După cum uh, probabil bănuiți, eu mi-am scris avizul înainte să fiu informată că s-au încheiat negocierile. Mă rog, acum că avem acest acord, um, putem spune că acordul din 72 a fost actualizat și renoit incluzând mai multe acorduri sectoriale încheiate recent. A fost una dintre primele lucruri, uh, primul primele aspecte pe care le-am subliniat în avizul meu, anume faptul că în acordul din 72 nu sunt incluse și acordurile sectoriale, de pildă serviciile nu erau incluse. Însă acum acest nou acord uh, include modalități de apărare comerciale și uh, întreaga piață. Avem norme de proprietate intelectuală, avem licitații publice. Multe din lucrurile pe care le-am cerut în avizul meu sunt, de fapt, incluse în acordul final. Aș vrea, prin urmare, să cer raportorilor să transforme avizul meu într-o recomandare către Comisie, ca în 2020, când se revizuie acordul, să se includă și lucruri care nu au fost încă incluse. De pildă, în sectorul agricol să se înlăture orice controle inutile, inclusiv pentru indicațiile geografice să existe protecție. În ce privește problema lucrătorilor europeni care lucrează în Elveția, trebuie să existe dispoziții obligatorii pentru protecția lor. În ce privește condițiile de muncă, de deplasare, uh, prestațiile de șomaj și aspecte legate de dubla impunere. Lucruri care afectează foarte mulți cetățeni europeni care trec granița în Elveția în fiecare zi. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorii din umbră a, ah, nu, scuze, m-am grăbit, spune președintele. Serviciul de acțiune externă. Domnul Ben Nupnu. Nupnau. Mulțumesc. Mulțumesc. Lucrez deci la biroul de serviciu de acțiune externă. Știți că suntem parteneri uh, foarte apropiați, nu doar comercial, ci și pe politica externă, cooperare, alte sectoare precum uh, educație, schimbări climatice și așa mai departe și participarea elvețiană la piața unică și la spațiul Schengen. <clears throat> Am văzut deja că e o relație comercială foarte strânsă, la fel însă și în ceea ce privește <clears throat> investițiile, scuze. Există un acord de, uh, liberă, de mișcare liberă, există un milion și jumătate de cetățeni europeni care trăiesc acolo și călătoresc și vreo 450 de mii de elvețieni care trăiesc în UE și peste mii de muncitori transfrontalieri care merg în fiecare zi să lucreze în Elveția. Suntem legați printr-o serie întreagă de acorduri. Am văzut că pe de o parte este cel din 1972 de liber schimb, limitat la un comerț cu bunuri industriale și alte acorduri de participare la piața unică, transport, recunoaștere reciprocă, evaluarea conformității, comerț în agricultură și altele. Mai există însă și o serie de lipsuri în această relație, probabil dat fiind faptul că multe acorduri uh, sunt vechi de peste 20 de ani, unele chiar de 40 de ani. Acordul de liber schimb nu acoperă bunurile agricole. Pentru acestea avem un acord separat, care nu este însă, comerțul nu este liberalizat decât pentru brânzeturi. Ar fi nevoie de acorduri moderne ca pentru proprietatea intelectuală, dimensiunea socială, de mediu și așa mai departe. Există un protocol 2 cu privire la bunuri procesate pe care îl considerăm dificil și nu vine în ajutorul operatorilor uh, europeni. Nu există un acord general de servicii și doar o dispoziție limitată pentru diferite astfel de bunuri. La modul general și ca ultim punct, lipsesc dispoziții care să ducă la un nivel egal, de exemplu prin preluarea unui uh, achi dinamic, lipsa de uh, dispoziții corespunzătoare și nu există mecanisme de soluționare a disputelor. Există posibilitate doar pentru cele diplomatice. Așa cum s-a spus, din 2014 încoace se lucrează pe un cadru instituțional pentru a trata tocmai aceste lipsuri care a culminat anul trecut. Pe 23 noiembrie, negociatorii s-au pus de acord pe un text final care este pus în discuție acum de Consiliul Elvețian. Va ajuta ambele părți, va crea certitudine juridică și va crea condiții generale mai bune pentru toți participanții pe piață. Se va prelua dinamic acquis în toate domeniile care fac obiectul acestui acord. Acordul instituțional va acoperi soluționarea disputelor, arbitraj și implicarea curții dacă este vorba de legislație europeană. În concluzie, vom avea în sfârșit un mecanism pentru a soluționa astfel de probleme cu care ne-am confruntat până acum. De exemplu, măsuri disproporționate de flanking în Elveția sau diferențe între legislația noastră și cea elvețiană în anumite domenii. Când Consiliul Federal Elvețian a uh, trimis acest text uh, către consultare, nu l-au uh, uh, adoptat oficial, nu l-au susținut. Și de aceea pentru noi e important ca la sfârșitul acestei perioade de discuții și clarificări, Consiliul să ia totuși o decizie și să trimită acordul Parlamentului spre a-l aproba. Ne-am bucurat dacă și Parlamentul ar putea susține această poziție prin rezoluția sa. Și mai am o scurtă observație de făcut la punctul 7, măsurile în domeniul oțelului. Sigur că industriile celor două zone sunt într-o strânsă legătură, dar trebuie aplicate măsuri multilaterale conform Organizației Mondiale a Comerțului într-un mod non-discriminatoriu. De aceea s-ar putea să mai fie nevoie să lucrăm pe textul propus de dumneavoastră. Mulțumesc pentru timpul acordat și pentru atenție. Așa, mulțumesc. Acum două minute, raportorii din umbră. Christoph Hansen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc, domnule Pichin, pentru text. Salutăm faptul că s-a găsit un acord după peste 5 ani de negocieri acest text păstrează omogenitatea pieței, sporește certitudinea juridică pentru cetățeni și companii și îmi pare rău că ratificarea a fost întârziată. Să nu uităm că 52% din exporturile elvețiene merg în UE și 70% din importuri provin din UE. Textul e încă de dinaintea încheierii negocierilor am putut analiza textul și am fost surprins că a trebuit să găsesc textul pe site-ul guvernului elvețian. Mă voi uh, concentra în amendamentele mele pe înnoirea textului, date fiind, dat fiind rezultatul negocierilor și cred că este important ca înțelegerea la care s-a ajuns în decembrie să fie una finală și să nu fie renegociat. Cred că patru ani e suficient ca timp de negociere. Aștept observațiile colegilor și să vedem ce spun ceilalți și așteptăm cu interes să vedem cum continuă lucrurile. Mulțumesc. Nicola Dante din partea SND. La colega Be- mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegei Beghin pentru acest aviz care reprezintă o bază de lucru foarte bună. După cum știți, acest acord are o importanță esențială, deoarece va include cel puțin cinci acorduri sectoriale, care reglementează modul în care se colaborează între noi și Elveția va exista o aplicare mai uniformă, mai bună a dispozițiilor care reglementează accesul companiilor elvețiene pe piața unică europeană. Avem și o componentă strategică, o treime din uh, volumurile comerciale și um, o mare parte din serviciile pe care le facem ni le facem reciproc, reprezintă un uh, impact pozitiv. Este foarte bine că Elveția se alinează mai mult la achiul comunitar. Există accesul pe piața agricolă, care include dispoziții importante pentru protecția indicațiilor geografice, avem uh, libera circulație a persoanelor, care este o temă foarte actuală și vedem tot mai controversată. Mai avem apoi uh, energia electrică, care uh, este deocamdată în fază de negociere. Toate acestea sunt parte a acordului mare. Apoi, um, inovări uh, în materie comercială. Avem uh, o declarație politică. Ambele părți au uh, hotărât să se angajeze ca până în 2020 să înceapă negocierile pentru modernizarea a două acorduri. Cel privind licitațiile publice, care merge mai departe decât acordul OMC și acordul de liber schimb care din 72 uh, a fost încheiat și care uh, ar trebui să prevadă în sfârșit o modalitate de soluționare a disputelor. După părerea mea, ar merita să menționăm aceste lucruri. Mulțumesc încă o dată colegei și sper să putem colabora cât mai bine pe acest dosar. Uh, for the ECR, it's your... Joachim Stabati, numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, studiat acest uh, acord uh, instituțional între Uniunea Europeană și Confederația Elvetică și cred că avem deci avem de a face cu un partener care ne dictează Uh, ceea ce trebuie să facem. Acum o să tratez uh, foarte pe scurt aspectele cele mai importante. De exemplu, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Eu am o experiență cu curtea în ceea ce privește Uh, chestiunile foarte importante pentru Europa sau pentru Uniunea Europeană, uh, un, Curtea argumentează foarte clare uh, ce trebuie să se facă și își uh, argumentează uh, deciziile foarte bine. Și vă pot spune că eu nu uh, aș dori ca dreptul european să fie dictat de către Curte. În ceea ce privește libertatea de circulație, eu cred că aici intervine principiul subsidiarității, așa ar trebui să fie. Uh, acest principiu uh, spune că cei uh, de la fața locului trebuie să uh, dicteze ce trebuie să se facă. E, trebuie să fie reguli transparente. În asta constă subsidiaritatea. Mm, și prin acest acord, Uniunea Europeană intervine din nou și mănâncă din terenul subsidiarității. În ce privește coeziunea, plățile acestea în domeniul coeziunii sunt uh, ajutoare de dezvoltare. Au uh, tot venit membri în Europeană și uh, s-au făcut plăți în domeniul coeziunii. Deci această coeziune nu este decât o politică de dezvoltare. Nu ar trebui să acordăm astfel de plăți Elveției. S-a spus că atunci când acordul nu uh, e votată pozitiv, atunci trebuie să ținem cont de valorile bursiere. Deci trebuie să spunem adevărul în față. Nu putem să avem uh, pretenția uh, că atunci când un astfel de acord comercial este negociat și hotărât prin referendum, vă pot spune că acest acord nu ar primi majoritatea e uh, un joc în care un uh, puternic, unul partener puternic impune unuia mai slab uh, regulile sale și nu trebuie să procedăm așa. Deci cred că ar trebui să revizuim total uh, acest acord și să-l facem astfel încât să fie votat la un referendum în Elveția. Uh, domnul Buchner, în numele verzilor. Mulțumesc, în primul rând, uh, preocupările exprimate de coleg uh, în ceea ce privește faptul că noi am Uh, dicta ceva uh, elvețienilor. Uh, sindicatele le-au uh, respins, dar în ceea ce privește uh, procedura, dacă am înțeles eu bine, în 7 decembrie s-a uh, convenit uh, ceva, respectiv că Comisia a spus că nu se mai poate reveni asupra acestui acord. Nu știu dacă e corect acest lucru, dar dacă este, atunci n-ar avea sens să mai continuăm dezbaterea. În ceea ce privește textul ca atare, am primit, uh, ni s-a promis că, uh, din partea comisiei că ne va trimite un text, uh, eu nu l-am văzut, poate ne-l va trimite în timp util. Pentru mine avem de a face Uh, de o dovadă de dispreț privind drepturile parlamentare de control și deci nu am cum să votez pozitiv un astfel de acord. Da, avem de-a face cu o problemă gravă. Cred că avem o cooperare fructuoasă cu DigiTrade. Avem un acord privind schimbul de informații, accesul la documente și așa mai departe. Și mai pot spune că nu aceasta este linia generală a Comisiei și a Serviciului de Acțiune Externă, din păcate. Am avut plăcerea, onoarea și datoria împreună cu Elmar Brock să negociez timp de 2 ani cu Consiliul și cu Comisia și cu SAE pentru a impune normele noastre în relațiile cu DigiTrade. Deci ele să fie baza relațiilor între cele trei instituții, dar nu s-a putut. Consiliul și Serviciul de Acțiune Externă au rezerve. Din păcate, aceasta este situația. Poate că SE ne poate uh, răspunde uh, la nedumeririle colegilor. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, S-ar putea să vi se pară neobișnuită, dar această negociere a fost uh, deosebită. Până la sfârșit am avut uh, o rundă finală de negocieri cu negociatorii elvețieni în 23 noiembrie, după care am considerat că negocierile au fost finalizate, cel puțin din punctul nostru de vedere. Apoi uh, a fost cerut acordul Guvernului Federal Elvețial al guvernului elvețian, după care s-a spus că guvernul nu va sprijini acordul pe deplin, însă înainte uh, vor uh, lansa un proces de consultare. E o consultare specială care vizează doar uh, factori implicați special, precum partenerii de afaceri, guvernul, comunitatea de cercetare, cantoanele vețiene și așa mai departe. Se pare că procesul va dura aproximativ trei luni, după care Consiliul uh, Federal va lua o poziție oficială. Și sperăm că va sprijini acordul uh, convenit între cei uh, doi negociatori șefi. Deci ne aflăm în expectativă și poate de aceea n-ați primit documentele oficiale, deci o copie a acordului dar vă stau la dispoziție și ne vom uh, întoarce la problemă. Mulțumim, Tiziana. Dacă dorești pentru concluzii. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, colegi cu care, sigur, am împărtășit uh, nedumerirea noastră cu privire la cum s-a desfășurat toată situația. Înțeleg și motivația comisiei deși uh, măcar uh, schița acordului ar fi putut să ne fie transmisă și să ne fi transmis modul în care Comisia a încercat să ajungă la un uh, acord final cu Elveția. Mă rog, chiar și așa eu sunt deschisă la toate observațiile colegilor mei și încă o dată spun că sunt gata să transform acest proiect de aviz într-o recomandare. Mulțumesc! so... Um... Bine. Termenul pentru amendamente 25 ianuarie la ora 18. Și, dacă se poate, vă rog să le depuneți în engleză. But under time pressure because the leading committee... Timpul ne presează. Comisia AFET va vota în 20 februarie și deci va trebui să facem recomandările noastre înainte. Deci, termenul 25 ianuarie, ora 18, în engleză, spune președintele, după care raportorii alternativi vor discuta amendamentele, va trebui să se miște repede, iar votul pentru Comisia INTA e prevăzut în 4 februarie. Sperăm că SAE-ul a notat uh, preocupările noastre în ce privește transparența și schimbul de informații. Poate vă puteți schimba puțin comportamentul. Mulțumim! Am uh, încheiat punctul 6 și trecem acum la punctele 7 și 8 un acord voluntar de parteneriat între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam în ce privește punerea în aplicare a legislației forestiere, guvernanță și comerț. Raportoarea noastră este doamna Hautala. Îi dau cuvântul pentru 5-6 minute. Mulțumesc. Mi s-a spus că avem timp, dar în orice caz voi încerca să fiu concisă. Am avut un prim uh, schimb uh, de opinii cu privire la acest acord parteneriat uh, voluntar între UE și Vietnam, cu privire la FLEGD, legislația privind guvernanța forestieră și comerț. Am fost în calitate de raportor pe cont propriu în Vietnam la începutul lunii ianuarie și vă pot spune că a fost o vizită extrem de utilă cred că a fost uh, utilă și din punctul de vedere al autorităților din Vietnam. A fost bine pentru că ele și-au dat seama că pentru noi acest acord comercial este foarte important. Acest acord uh, promovează dezvoltarea durabilă în mod uh, foarte clar. Într-adevăr, până la urmă, acest acord de parteneriat voluntar își aduce contribuția la combaterea despăduririlor la nivel mondial. Și din punct de vedere al procesului acesta tip de acord, e un model pentru negocierile comerciale, pentru că și societatea civilă este puternic implicată în uh, proces. Și vă pot spune cu satisfacție că în cazul Vietnamului, negocierile au dus la o implicare fără precedent a societății civile. Și sperăm că vom uh, cauza o uh, schimbare sistemică în această țară, sau cel puțin să contribuim la ea. Deci cred că modelul uh, uh, de acord de parteneriat voluntar, uh, ca model de cooperare, trebuie să fie promovat în continuare de către Uniunea Europeană în țări care produc cherestea și produse din lemn. Deci, acest acord de parteneriat voluntar e primul care va fi semnat cu țările producătoare de cherestea. Pentru că de, de, de transformare, de prelucrare a cherestelei, pentru că acordurile anterioare erau semnate cu țările producătoare de cherestea. Industria aceasta e a patra la nivel mondial, e vorba de industria din Vietnam. Și am constatat că autoritățile vietnamene s-au angajat puternic să respecte acordul această industrie producătoare este foarte importantă și ea poate genera dezvoltare economică suplimentară pentru Vietnam. Am apreciat faptul că Vietnamul își propune să-și dezvolte această industrie, dar în mod durabil. Și trebuie să sprijinim Vietnamul în acest proces. Punerea în aplicare acestui acord va fi o provocare pentru această țară și vom asista la un proces îndelungat până când uh, Vietnamul uh, va ajunge în faza de acordare de licențe FLECT. Cu Indonezia a durat 10 uh, ani. Dar vă spun că am constatat că există dorință și deci s-ar putea ca uh, să ajungem în această fază mai repede cu Vietnamul. În trecutul recent, Vietnamul a făcut obiectul uh, unui trafic uh, ilegal cu cherestea și produse din cherestea, uh, Uh, cu diversi vecini, recent cu uh, Cambodgia și trebuie să transmitem un mesaj puternic conform căruia Vietnamul trebuie să ne dovedească că doresc, dorește să combată acest uh, acord, acest comerț ilegal peste frontieră, mai ales cu Cambodgia. Vietnamul s-a angajat la acest acord de parteneriat voluntar ei au propus controlele de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și s-au angajat să uh, interzică importul uh, de produse ilegale în Vietnam. S-au angajat să introducă și cerințe de diligență necesară pentru țările importatoare uh, și astfel Vietnamul ar deveni prima țară din regiune și a patra din lume după UE, SUA și Australia, care introduce astfel de cerințe. Ce mi se pare și mai interesant este că Vietnamul s-a angajat să implice societatea civilă în monitorizarea procesului de punere în aplicare. E una dintre uh, cerințele principale din partea europeană. Aș dori să mai menționez și activitatea foarte intensă a delegației uh, europene de la Hanoi, pentru că acest uh, proces să se concretizeze în folosul tuturor. Deci, în urma acestei misiuni, aș dori să spun că salut, deci am, am adăugat uh, propuneri de recomandare la acest uh, proiect de raport pe care vi le voi trimite uh, în viitorul apropiat. Trebuie să ne asigurăm că Vietnamul stabilește criterii foarte clare și ușor de recunoscut pentru procesele industriale. Aș dori să evidențiez și angajamentul asociației privind companiile producătoare de lemn, Hava, care s-a angajat să respecte uh, acest proces. Trebuie să ne asigurăm că va exista coordonare între nivelul național și provincial, ceea ce va fi o problemă pentru ca acordul să fie cu adevărat pus în aplicare. Și trebuie ca acest uh, acord să beneficieze de, sau procesul să beneficieze de sprijinul UE. Eu aș propune ca acest acord să fie prioritizat în uh, uh, acordurile de cooperare. Mm, mă apropiu de uh, finalul introducerii mele de șase minute, nu prea lungă, sper. Deci am constatat evoluții pozitive în Vietnam. Uh, noua legislație forestieră a intrat în vigoare la începutul acestui an și această legislație prevede uh, interzicerea importului de cherestea ilegală. Deci, această dispoziție ar trebui să fie pusă în aplicare de urgență de către Vietnam și pentru a pune capăt uh, comerțului ilegal cu Cambodgia și cu țările africane. Am vizitat foarte pe scurt uh, Phnom Penhul, uh, deci Cambodgia, și ne-am întâlnit și cu societatea civilă. Se pare însă că uh, fluxul ilegal de cherestea a fost uh, reluat uh, odată cu sezonul uscat, dar nu cu aceeași amploare. Deci, am subliniat faptul că trebuie să se pună capăt comerțului ilegal cu Vietnamul și nu văd de ce nu Vietnamul nu ar impune un moratoriu comerțului cu cherestea cu Cambodgia până când așa numitul TELAS, acest sistem de garantare a comerțului cu cherestea, este respectat. Deci sper ca contactele excelente pe care le avem cu Ministerul Agriculturii și al Dezvoltării Rurale, am vizitat cu viceministrul mai multe provincii, deci sperăm ca ministerul să țină cont uh, de această provocare și să o ia în serios. Mulțumesc, domnule președinte constat cu satisfacție că domnul Zahradil a acceptat uh, să organizeze o dezbatere la următorul grup de monitorizare în 14 ianuarie privind acordul de parteneriat voluntar și uh, ambasadorul UE de la Hanoi și agenția de anchetă de mediu este un actor foarte important și util în acest proces, deci uh, va fi reprezentată. Sperăm să asistăm la o ratificare cât mai rapidă a acestui acord. Mulțumim! Dăm cuvântul acum raportorilor alternativi. Domnul Zaradil va primi timp suplimentar pentru că este și raportor pentru avizul de la DV, dar întâi Frank Prust din partea grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Da, într-adevăr, aș dori să îi mulțumesc doamnei Hautala, doamnei raportor, pentru rezoluția domnea ei, care descrie foarte bine contextul și miza acestui subiect, respectiv legislația forestieră Uh, voluntară, dar și ambițioasă pentru a pune capăt comerțului ilegal cu cherestea. Trebuie să reținem o lecție, lecție importantă din această rezoluție. Trebuie într-adevăr să îmbunătățim relațiile noastre comerciale, dar și să avem schimb de bune practici și să consolidăm uh, acordurile noastre și nu doar prin intermediul unui acord de liber schimb. Pentru mulți, acordul de liber schimb, eu aș vorbi mai degrabă de comerț echitabil, uh, ca un uh, scop în sine și nu trebuie să existe nimic în plus. Și sunt gata să submineze un acord comercial pentru orice motiv uh, decât de natură comercială. Ori acest acord de parteneriat voluntar ne permite să soluționăm o problemă importantă, respectiv traficul de lemn lăsând acordul comercial să-și urmeze calea pe făgaș. Deci cred că trebuie să luăm acest acord drept model. Felicit autoritățile din Vietnam și din UE pentru această inițiativă pe care o consider constructivă și încă o dată aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru abordarea constructivă uh, pe marginea acestui uh, subiect. Mulțumim! Joachim Schuster din partea socialiștilor. socialiștilor. Mulțumesc! Uh, raportoarea noastră, Maria Arena, m-a rugat uh, să-i uh, citesc contribuția și o voi face în limba engleză. Mulțumesc raportoarei pentru proiectul de raport, care reprezintă o bună bază de negociere. Acest acord de parteneriat voluntar este un instrument foarte important care sperăm să permită Vietnamului să combată comerțul ilegal cu cherestea. Știm că această chestiune este omniprezentă în această regiune, dar în Cambodgia și în Laos, dar și în alte țări în care se exploatează lemnul și care uh, exportă în Vietnam. Uh, de exemplu, uh, conform unui raport recent, uh, e vorba de Republica Democratică Congo. Pentru ca acordul să fie încununat de succes, trebuie să avem o transparență deplină în ce privește procesul de punere în aplicare și de monitorizare. Trebuie ca și societatea civilă și comunitățile locale să fie implicate. Va fi important să ne asigurăm că avem mecanisme puternice de punere în aplicare pentru a ne asigura că uh, cadrul juridic vietnamez este cu adevărat pus în aplicare. Din punctul meu de vedere, combaterea comerțului ilegal de-a lungul întregului lanț uh, trebuie să fie uh, combătută atât în ce privește materia primă, cât și produsele finite. Și de aceea, de aceea trebuie să acordăm o atenție sporită dimensiunii regionale a problemei. Chiar dacă Vietnamul impune legislație strictă, trebuie să ne asigurăm că țările uh, vecine au de asemenea o legislație pe măsură, pentru ca procesul să nu fie subminat. Și voi depune amendamente în acest sens. Sper să avem o cooperare fructuoasă cu toți colegii care se ocupă de acest dosar important. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Zaradil are șase minute. Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, trei dosare privind Vietnamul în dezbatere. Nu sunt uh, legale din punct de vedere, nu sunt interconectate din punct de vedere procedural sau juridic, dar uh, mm, legătura mm, are și consecințe. Dacă acordul de liber schimb va fi votat, atunci se va liberaliza comerțul cu produse de cherestea și deci trebuie să tratăm acest dosar chiar înainte. Ceea ce evidențiază importanța dosarului pe care îl discutăm astăzi. M-aș referi la trei aspecte. În primul rând, ce face guvernul din Vietnam? Aici trebuie să spunem că s-au înregistrat uh, progrese importante, concrete, după negocieri îndelungate, care să nu uităm au început în 2010, în ce privește consolidarea cadrului de reglementare și o clarificare a drepturilor de folosire a terenurilor. Și un exemplu este noua legislație forestieră care a intrat în vigoare în, 1 ianuarie și care interzice importul uh, cherestelei produse în mod ilegal. Sunt de acord că punerea în aplicare a acestui text legislativ este foarte importantă. Al doilea aspect, pe lângă ce face guvernul, e important ce face mediul de afaceri din Vietnam și cum reacționează, cum va reacționa pe viitor. E important uh, să vedem dacă companiile se vor uh, adapta adecvat la această nouă situație. Va trebui să vedem, să urmărim îndeaproape ce fac companiile din Vietnam dacă vor uh, introduce obligații de diligență necesară, dacă le vor aplica și aceste cerințe vor trebui să fie și ele incluse în rezoluție pentru a avea o, mai, uh, o imagine de ansamblu mai vastă. Al treilea aspect uh, legat de importurile ilegale, se știe foarte bine că există importuri ilegale de lemn în Vietnam, din Cambodgia și din Laos, nu numai însă din partea acestor vecini, ci și din regiuni mai îndepărtate, am constatat că importurile din Africa au crescut înspre Vietnam, importuri din țări care sunt caracterizate prin uh, corupție, guvernanță slabă, dar și conflicte interne. Și deci ar trebui să ne axăm pe măsuri pentru a combate fluxurile ilegale de lemn. Nu numai dinspre țările vecine sau apropiate, ci și din țări uh, africane, de exemplu. Trebuie să punem capăt fluxurilor ilegale de lemn. Sigur, asta nu se poate face de azi pe mâine, dar sper să înregistrăm progrese uh, concrete în acest domeniu și deci mă bucur să constat că raportoarea își uh, dă consimțământul acordul la uh, acord. Uh, în viitorul apropiat uh, voi prezenta un aviz la Comisia DV, uh, care a fost votat chiar ieri la această comisie. Mulțumesc. Doamna Ris de la Liberali. Mulțumesc, domnule președinte. O reprezint pe colega Patricia Lalon, care din păcate își cere scuze. Ca și raportorii um, care au luat cuvântul înainte, aș dori să-i mulțumesc doamnei Hautala pentru această propunere de rezoluție completă și echilibrată. Ea elucidează mizele și provocările cu care face față uh, societatea vietnameză, mai ales un cadru juridic și de reglementare uh, pentru a exploata în mod durabil lemnul. Obiectivul acordului este să încurajeze uh, reforme structurale în domeniul deci, respectiv în Vietnam. Pentru doamna Lalonde, capacitatea autorităților vietnameze să respecte obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU e foarte importantă mai ales uh, principiile călăuzitoare din Agenda 2030. Angajamentele asumate de Vietnam în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului reprezintă o etapă foarte importantă pentru a ne asigura că se respectă în mod total și coerent valorile și obligațiile sau cerințele de diligență ale Uniunii Europene. Doamna Lalonde consideră că punerea în aplicare concretă a acestor angajamente este foarte importantă pentru a, ca Vietnamul să primească acces la piața noastră. Va depune amendamente care uh, reflectă uh, propunerile din uh, rezoluția doamnei Hautala pentru țările care deja au, uh, uh, deci pentru a încuraja și alte țări să încheie acorduri de parteneriat voluntar, Uh, mai ales în regiune. Știți că China, o țară vecină a Vietnamului, este foarte afectată de exploatarea ilegală a lemnului și a pădurilor și deci participarea unui acord uh, major precum uh, China la acest sistem ar fi o victorie pentru a extinde această legislație la nivel mondial. Punerea în aplicare a acordului trebuie să se reflecte în acțiuni concrete care să-i vizeze pe toți uh, factorii activi în domeniul aprovizionării. Mă gândesc uh, la companiile uh, de, de, de, de localizare din țările terțe și doamna la Lond, deci invită pe colegi să sprijine acest proces de rezoluție. Mulțumim și acum, în numele GUE, doamna Minor. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul numele Lilola Sanchez, care nu poate fi prezentă în această dimineață. Grupul nostru susține inițiativele de tip FLECT, însă considerăm că un plan de acțiune FLECT convenit cu Vietnamul ar trebui să aibă ca prioritate măsuri anticorupție în sectorul forestier dacă vrem să aibă oarecare eficiență. De asemenea, ar trebui să acordăm prioritatea unor măsuri de transparentizare, de participare, de responsabilizare și aplicare a legii în cadrul FLEGT, inclusiv o mai bună aplicare a, a dispozițiilor privind dezvăluirea de informații, să ne asigurăm că aceste informații sunt într-un format și într-o limbă accesibilă publicului general. Trebuie să fie asigurată participare, un grad de participare a societății civile toate țările producătoare să fie sprijinite prin FLECT, să aibă însă un organism de monitorizare independent și să asigure respectarea legii, să construiască capacități în sistemul judiciar și să adopte mecanisme de autofinanțare, mecanisme care se susțin singure în sectorul forestier. De asemenea, să fie îngrădit riscul de corupție Uh, și um, posibilitatea ca acest uh, lemn exploatat să nu fie folosit în uh, situații de conflict. În ce privește guvernanța, e nevoie din nou de reforme de combatere a corupției, să se înlăture orice suspiciuni și orice posibilitate ca um, lemnul ilegal să fie donat autorităților. Deci, în continuare, vrem intensificarea măsurilor de combatere a corupției care se meargă mai departe de ceea ce se prevede în acest uh, plan FLECT. Vrem o coordonare mai bună cu agențiile donatoare, cu organizațiile internaționale, o coerență a politicilor cu alte politici de dezvoltare și o mai mare responsabilizare. Vrem să existe dispoziții de prevenire a spălării banilor atunci când se negociază astfel de acorduri cu guvernele țărilor terțe, să se țină cont de toate aceste lucruri pe care le-am menționat. Și ca să fiu subcintă, vrem să nu existe conflicte de interese, să se îmbunătățească sistemul de licitații publice, să se garanteze drepturile fundamentale și acces echitabil la sistemul de justiție. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, domnul Zaradil, în calitate de raportor, dacă dorește să tragă concluzii este și uh, raportor la DV. Mulțumesc, domnule președinte, ca raportor la DV o să fiu foarte concis. Avizul meu a fost votat ieri. A fost uh, adoptat cu unanimitate, uh, cu 17 amendamente în totalitate, le-am susținut aproape, cu două excepții. excepții care au mers împotriva recomandării mele inițiale. În ce privește uh, legea privind dezvăluirea informațiilor uh, către public și apoi uh, protecția vertizelor de integritate. Eu am constat că acestea ar trebui să fie subiecte care să beneficieze de mai multă atenție în dezbaterile noastre pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul Comisiei. Ugo Maria Shalim șef de unitate, sustenabilitate globală. 5-6 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Dați-mi voie să reiau ce au spus antivorbitorii, să mulțumesc raportoarei pentru modul în care a susținut acest proces și pentru că personal s-a dus în Vietnam ca să vadă care e situația pe teren. A consolidat mesajul pe care și noi l-am transmis Vietnamului în timpul negocierilor. Suntem perfect conștienți de toate problemele care au fost uh, subliniate aici de raportori și raportori din umbră, inclusiv uh, nevoia de măsuri de control pentru punerea în aplicare a cerințelor acordului, o implicare mai mare a părților interesate în monitorizare în monitorizarea implementării. Noi suntem uh, doritori să lucrăm îndeaproape cu Vietnamul în perioada de implementare pentru a ne asigura că Vietnamul aplică toate aceste aspecte. Ne bucurăm să vedem că proiectul de rezoluție scoate în evidență o serie de elemente cheie, inclusiv nevoia de a elabora legislație suplimentară, asigurarea capacității de implementare, transparență, acces la informație. Și ne bucură în mod deosebit că textul merge mai departe de simpla problemă a importurilor din țări terțe. Spune faptul că SUA este o sursă importantă pentru Vietnamul și cresteaua care ajunge în pentru lemnul și cresteaua care ajunge în Vietnam. Ne bucurăm foarte mult că iată s-a adoptat un plan de implementare pentru licențele FLEG până în 2021, prin care Vietnamul se angajează să emită o lege, un decret până la finele acestui an, prin care să asigure resurse bugetare pentru implementarea acordului de parteneriat voluntar. Va exista și un cadru de evaluare a părților interesate, care cred că este un pas în direcția bună și care răspunde unora din temerile ridicate aici. Salutăm uh, ambiția Vietnamului de a merge către regimul de licențe FLEGT. Înseamnă că ei iau lucrurile acestea în serios și din experiența pe care avem uh, trebuie să spunem că, deși ne bucură, suntem totuși precauți să vedem dacă angajamentele vor fi și respectate în timp. Aici și la Comisia DEVE noi uh, suntem gata să colaborăm pe acest dosar și așteptăm să se finalizeze cât mai curând. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș reveni puțin în istoria acestui regim FLECT. Întrebarea care s-a pus a fost întotdeauna dacă acest regim acopere întreaga producție, întregul proces sau dacă se pune mai mult accentul pe produsele de export. Desigur, în cazul Vietnamului, exportul produselor din lemn este o chestiune importantă. Ce părere are Comisia? Oare acest regim, această schemă acoperă tot procesul de producție, inclusiv producția internă? Care e, de fapt, situația acestui posibil mecanism de monitorizare. Mulțumesc. Desigur, planul de acțiune FLEGT vizează îmbunătățirea guvernanței și legislația în tot sectorul forestier în această țară. Adică, practic, vizează industria producătoare de cherestea de lemn, deoarece aceste acorduri de parteneriat voluntar sunt de fapt acorduri comerciale, depinde de țara parteneră dacă dorește să includă toată producția, tot sectorul uh, lemnului în uh, domeniul de aplicare a acestor cerințe. Sunt țări care au legat concluziile unui acord de parteneriat voluntar cu o reformă în profunzime a sectorului producției de cherestea și astfel obțin mai multe rezultate. Dar întotdeauna ține de voința și capacitatea guvernului țării respective, dacă dorește să se angajeze la o astfel de reformă de amploare, dacă există voință politică. Uitându-ne la experiența din trecut, Cred că acordul de parteneriat voluntar cu Indonezia e cel mai bun exemplu. Procesul de negociere a fost uh, precedat, însoțit și apoi urmat de o reformă la scară largă a tuturor normelor ce reglementau uh, sectorul uh, exploatării lemnului și producției de cherestea. Ma, sigur că întotdeauna pot să existe norme puțin diferite pentru producția de lemn nevoi interne, și asta nu putem evita. Sunt uh, totuși acorduri de parteneriat voluntar și astea sunt uh, negociate de către partenerii uh, cu care discutăm. Însă eu întotdeauna am considerat că activitățile din cadrul FLECT și acordurilor de parteneriat voluntar reprezintă un început un început pentru consolidarea dialogului între părțile interesate dintre industrie și societatea civilă în această speță. Mulțumesc! Mulțumim, Heidi! Mulțumesc foarte mult, inclusiv tuturor raportorilor din umbră vreau să le mulțumesc. Avem, iată, un scop comun, o viziune comună și cu toții suntem de acord că acest acord de parteneriat voluntar ar trebui să fie ratificat rapid Așa cum a spus domnul Zaradil, care este raportor uh, permanent pentru Vietnam, ar trebui să facem uh, acest lucru înainte de ratificarea acordului de liber schimb cu Vietnamul. Vreau să spun că un lucru important în acest acord de liber schimb UE-Vietnam se găsește în capitolul 13, dezvoltarea durabilă, unde se face o trimitere explicită la două instrumente juridice obligatorii în UE. FLECT și instrumentul uh, care vizează pescuitul ilegal, unde Vietnamul a primit deja un cartonaș galben. Înseamnă că trebuie să se îmbunătățească. Deci eu cred că ar trebui să insistăm pentru acord, pentru capitole de acest tip, dezvoltare durabilă, în toate acordurile noastre de liber schimb. Și vreau să-i mulțumesc domnului Prust care a spus că liberul schimb, comerțul nu este un scop în sine, ci trebuie să fie legat de alte scopuri, de alte obiective, printre care ar trebui să fie dezvoltarea durabilă. Cu asta cred că putem fi cu toții de acord. Domnul Schuster a vorbit despre contextul regional. Da, cred că ar fi un lucru foarte bun ca mai multe state ASEAN să adopte acest uh, proces al încheierii de acorduri voluntare. Mi s-a spus însă că, în afară de Indonezia, doar Malaezia și Vietnamul sunt uh, pregătite să adopte astfel de acorduri. Ieri am avut șansa să mă întâlnesc cu ministrul de externe al Malaeziei eu uh, știți că sunt responsabilă cu relațiile protocolare cu țările din Asia și i-am spus ministrului că Malezia este de fapt gata să intre într-un acord de parteneriat voluntar, este pregătită. Problema este cu un singur stat, Sarawak, care nu a adoptat încă modificările necesare. Dar Malaezia are o structură descentralizată, statele au o putere destul de mare. Dar sperăm ca și Malaezia să adopte acest proces al acordului de parteneriat voluntar. Acum, domnule președinte, cu privire la impactul asupra producției interne de lemn, după ce am vizitat Vietnamul în 2013, când era ministru pentru dezvoltare internațională, am văzut că Finlanda susținea un registru de inventariere a pădurilor din Vietnam, care iată acum dă roade. Era, de fapt, o bază de date deschisă, finanțată de un proiect uh, finlandez, Formis, Ministrul Agriculturii dorea ca acest registru să fie deschis tuturor părților interesate și iată o bază foarte bună pentru o gestionare responsabilă și durabilă a resurselor forestiere. Dacă există acces deschis la o astfel de bază de date, se vede foarte ușor unde dispar pădurile, unde ar trebui să fie în continuare păduri. Centrul uh, European pentru Cercetare Comună are fotografii prin satelit și acestea sunt foarte utile pentru a monitoriza uh, schimbările ce pot apărea în suprafața împădurită a Vietnamului. Iată, tot felul de instrumente pe care le putem folosi pentru a ajuta această țară să își uh, ocrotească pădurile. Este probabil singura modalitate prin care mai putem absorbi dioxidul de carbon din atmosferă. Pădurile sunt uh, foarte importante și astfel procesul uh, APV este și el foarte important și trebuie să îl apărăm. Da, mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor e 24 ianuarie, ora 5. Da? 5 după masa. Iar uh, adoptarea probabil că va avea loc în reunia noastră din februarie. Mulțumim foarte mult. Mergem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9. Punerea în aplicare a regulamentului SGP. Am avut un prim schimb de opinii cu raportorul nostru, Christopher Fielner. Colegii au uh, venit cu foarte multe amendamente, 127. Așa că acum, Christoph, ești dator să ne spui ce părere ai tu despre aceste amendamente. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc colegilor care au înaintat amendamente. Spre surprinderea mea erau identice toate. Nu știu ce forțe întunecate au acționat și cum s-a întâmplat asta, dar asta s-a întâmplat. Multe din amendamente solicită să continuăm cu această schemă, ceea ce e bine, însă mai trebuie discutat cât de fezabile sunt aceste idei bune. O idee bună ar fi uh, ca acordul de la Paris să fie legat de, către, de uh, SGP. Dar să ne gândim la fezabilitate. Sunt unele lucruri care nu cred că ar putea funcționa. Să existe un mecanism de plângeri, un mecanism formalizat pentru societatea civilă. Asta ar putea fi legat de monitorizarea în curs. Mi se pare uneori că cei care depun astfel de amendamente vor ca DigiTrade să ia locul uh, organizațiilor uh, mondiale, Organizației Mondiale a Comerțului. Noi nu suntem totuși o instanță. În ce privește grupurile de consultanță interne, o idee bună, dar ar trebui să discut cu ceilalți raportori din umbră dacă ele pot funcționa în practică în Cambodgia, nu știu dacă putem avea încredere că se va institui un astfel de mecanism care necesită totuși resurse și angajament. Este un lucru care de obicei se face prin un acord de liber schimb tradițional. Ar trebui să permitem uh, părților interesate să aibă un dialog sincer cu țara respectivă și uh, Și asta înseamnă să se poate transmite un mesaj care se ducă la rezultate. În ce privește procesele de export, să ne gândim la cine sunt beneficiarii, la care ar fi teritoriile vizate, ar trebui să aibă aceleași condiții ca restul țărilor partenere. De asemenea, să ne gândim la modul în care ne cheltuim resursele. Ar trebui să fie un mod eficient. Sunt uh, unele țări care exportă către UE în baza unor condiții minime. Um, presiunea pe care o putem pune asupra lor e foarte limitată. Pe lângă includerea acordului de la Paris, uh, sunt și unele amendamente cu idei foarte bune la care putem lucra, dar sunt și altele unde cred că nu pot fi deloc de acord. Eu cred că SGP și uh, EBA sunt o modalitate de a combate sărăcia. În schimb, SUA vede această schemă ca o modalitate de a-și promova interesele economice. Uh, țările sărace ar trebui să primească acest uh, sistem. Eu nu sunt de acord cu uh, această modalitate de a aborda preferințele. Nu sunt de acord că schema generalizată ar trebui să fie retrasă așa cum unii propun. Eu cred că asta ar avea un efect negativ asupra abordării noastre. Politica SGP ar trebui să fie aceea de a reduce sărăcia. Eu cred că avem o șansă bună de a ajunge însă la un compromis pe foarte multe aspecte care au uh, fost amendate și sunt gata să țin cont de uh, opiniile prezentate la DV. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum raporturi din umbră. Alesie Mascară de la Socialiști. Mulțumesc! Înainte de toate, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca foarte rapidă. Totuși, raportul a fost prezentat destul de târziu. Am insistat să prezentăm această propunere de rezoluție pentru că SGP este unul din programele cele mai eficace și cele mai importante pe care uh, le are la dispoziție Comisia pentru a interveni, pentru a stabili relații cu anumite țări. Prin urmare, această muncă e foarte importantă. În al doilea rând, câteva dintre subiectele evocate de raportor aici sunt foarte importante pentru noi și considerăm că ar merita mai bine subliniate. În primul rând, o mai mare implicare a societății civile, mai multă transparență și mai multă capacitate de monitorizare. Dar, în general, motivul pentru care noi, eu, am venit cu amendamente este faptul că, pe anumite aspecte, credem că ar trebui să se insiste mai mult. Adică, considerăm că sau consider că ar fi util să menționăm explicit cazuri în care uh, țări cu care noi am încheiat un acord uh, de tipul SGP uh, se confruntă cu probleme foarte mari, adică nu respectă drepturile omului, lucru care nu poate fi tăcut, nu poate fi negat. Este un instrument de ajutor pe care îl oferim acestor țări și ele ar trebui să-și iau un angajament la schimb, să se îmbunătățească să crească standardele și să respecte mai mult drepturile omului. Mai sunt și alte amendamente pe care noi le-am înaintat, care nu sunt deloc uh, utopice, sunt perfect fezabile vorbim despre respectarea drepturilor omului și vorbim despre faptul că ar trebui să fim uh, în permanență atenți la situația din țările respective. Însă, în primul rând, trebuie să mizăm pe credibilitate. Asta înseamnă că în relația cu partenerii noștri trebuie să ne spunem foarte clar care ne sunt valorile, care este parcursul pe care ne angajăm să îl străbatem împreună. Pe de altă parte, uh, relațiile comerciale nu pot să funcționeze dacă nu spunem clar că vrem să evităm orice dumping social, de mediu, în domeniul muncii, pentru că asta ar fi o amenințare pentru comerțul la nivel intern al Uniunii. Deci aceste lucruri trebuie să meargă împreună și dacă nu le corelăm, atunci schema eh, SGP și toată logica comerțului internațional nu va funcționa. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnul Karim nu e prezent. Iar din partea altă, doamna Riză? Mulțumesc. De rândul meu, da? Mulțumesc. <coughs> Raportorul vorbea de forțele oculte din spatele amendamentului. Eh, sper că unele amendamente sunt și de partea bună a forței și le voi explica în numele Patriciei Lalom. Colega mea mulțumește raportorului Cristofor Fielner pentru acest raport de inițiativă clar, precis și care se bazează pe propuneri concrete. S-a spus deja acest lucru. Această propunere de rezoluție este foarte importantă pentru că evaluează punerea în aplicare a regulamentului cu privire la schema de preferințe tarifare generalizate, în baza căruia uh, țările dezvoltate acordă aceste preferințe țărilor în curs de dezvoltare. Acest sistem de preferințe contribuie la dezvoltarea economică și socială a țărilor terțe care beneficiază de pe urma acestui uh, sistem. Amendamentele co colegei uh, Lond, vizează garantarea faptului că practicile comerciale în regimul SPG evoluează într-un climat de afaceri pozitiv și echilibrat deci, Patricia Lalonde va depune șapte amendamente uh, pe cinci axe care sunt uh, importante pentru buna funcționare a regulamentului. În primul rând, obiectivele în domeniul dezvoltării durabile uh, necesită o mai mare atenție. Trebuie să recunoaștem că țările care beneficiază de sistemul SPG Plus trebuie să respecte 27 de convenții internaționale fundamentale, însă trebuie să acordăm, ă, să, ă, să adăugăm și acordul de la Paris. Iar în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor internaționale, Uh, uh, respectarea lor presupune respectarea uh, drepturilor societății civile, preocuparea cetățenilor angajați și informați permite exercitarea unei presiuni asupra autorităților publice competente. Dacă sistemul de preferințe comerciale este retras, trebuie să avem o abordare țintită, care să nu includă doar anumite domenii de activitate, ci și cetățenii și operatorii economici retragerea din sistemul SPG, mai ales în cadrul procedurii de anchetă a Comisiei, necesită o mai mare transparență în lucrările uh, la care participă factori implicați. În al patrulea rând, integrarea serviciilor uh, în viitorul SPG e prea ambițioasă, poate chiar contraproductivă, uh, deci implicațiile în ceea ce privește diversificarea exporturilor par să fie ambigue și deci cadrul de reglementare actual trebuie să fie diversificat pentru a obține efecte economice uh, tangibile pe termen lung. În uh, concluzie, colega consider, uh, constată că industria textilă nu figurează în propunerea de rezoluție, e vorba totuși de un domeniu care predomină importurile în regim SPG și de deci, a propune renumirea punctului 12 pentru a aduce mai multă claritate și mai multă coerență. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. Domnul Savadin, partea ECR. Am aici poziția lui Sajad Karim, care nu a putut fi prezent. Cu permisiunea dumneavoastră o voi citi. Dânsul dorește să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Poate susține unele dintre amendamentele propuse, care fac propuneri bune pentru îmbunătățirea mecanismelor GSP pe viitor. Are însă dificultăți în a înțelege anumite amendamente. 81 care cer excluderea uh, acestor elemente din producție. Acestea au fost create special pentru producție pentru export și trebuie respectată legislația aferentă conform principiilor internaționale. Apoi, amendamentele 84, 92 și 93, care cer o eliminare progresivă a tarifelor în țările beneficiare cu un principiu al uh, condiționalității. se susține că abordarea aceasta merge într-o logică inversă și de fapt n-ar duce la o eliminare treptată. Apoi 81, 85 și altele despre mecanismele de plângere, statele beneficiare, ar dori o reacție din partea Comisiei, cât de fezabilă este propunerea. Și, nu în ultimul rând, 122, 124 care cer obligații de diligență obligatorii. Nu crede că sistemele voluntare n-ar fi eficiente, cred că situație diferită și că de fapt ar trebui încurajate companiile private să aibă inițiative și acest lucru apare deja pe măsură ce acestea au loc. Problema nu e că nu există legislație, ci aplicare și control. Atât din partea domnului Karim, raportor din umbră. Mulțumesc mult din partea GUE, una minor. Mulțumesc tot în numele Lolei Sanchez, care n-a putut fi prezentă aici de dimineață. În acest raport cu privire la implementarea GSP trebuie să ne concentrăm și în continuare pe principalele obiective ale regulamentului, reducerea sărăciei. Dacă ținem cont de acest obiectiv, nu înseamnă că dezechilibrăm uh, echilibrul, uh, balanța comercială, ci că trebuie date rezultate mai bune prin acest regulament și deci un regulament care se concentrează mai mult pe diversificarea produselor și eliminarea inegalităților, pe transparență, pe sisteme deschise pentru societatea civilă și sindicate și un sistem mai eficient cu privire la sancțiuni și eliminarea de preferințe, inclusiv posibilitatea unei retrageri parțiale. Ieri, Comisia Deves a aprobat aproape în unanimitate acest raport și mă bucur că unele dintre amendamentele depuse de comisia noastră merg în aceeași direcție ca și avizul DV. Aștept cu interes să cooperez cu raportorul și raportorii din umbră pentru a ajunge la un raport mai echilibrat care ține cont de GSP și de provocările cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare. Aceste provocări includ, printre altele, furturi de terenuri, degradarea de mediu și consecințele drepturilor sociale în anumite țări în curs de dezvoltare. Trebuie să ne uităm și la rolul pe care îl joacă programele de cooperare ale UE. Este aici deci o șansă să ne aducem aminte de obligațiile de diligență pentru companiile bazate în UE. Cei care vor să aplice standarde înalte n-ar trebui să se, baze, să se confrunte cu competiția neloială a celor care nu respectă aceleași standarde. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jamet, din partea NF. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații pe marginea sistemului de care discutăm și pe care unii colegi le apără și care mă surprinde, mă întreb de ce astăzi regretăm lipsa de diversificare a acestor economii curs de dezvoltare, care beneficiază de mult timp de acest sistem de preferințe generalizate. Da, Uh, preferințele tarifare au un efect uh, pervers. Se favorizează cultura speculativă de uh, export pentru țările care ar fi trebuit să fie beneficiare între ghilimele. Avem de-a face cu o abordare dogmatică din partea Comisiei, conform căreia dezvoltarea se face în economii deschise și nu prin stimularea pieței interne în condițiile în care culturile uh, agricole, de exemplu, generează locuri de, mur- de, de muncă și nu uh, industriile încurajate de aceste mecanisme de preferințe generalizate. Ar trebui mai bine să vedem care ar trebui să fie legăturile între dezvoltare și comerț și nu să obligăm aceste țări să facă parte din comerțul mondial. Prin uh, presiune n-a funcționat, nu va funcționa niciodată și spun acest lucru cu atât mai puternic uh, cu cât se vorbește tot timpul de garanții de angajamente ale acestor țări, ori antrenăm aceste țări în uh, uh, spirale uh, toxice și uh, fatale. Jude Darling. Mulțumesc. Susțin tot ceea ce a spus Alesia, ca raportor din umbră. Am depus și eu o serie de amendamente pentru că există mai multe trimiteri la poziții adoptate de Parlament deja, cât privește reforma GSP, care nu au fost incluse în raport. Sunt utile, cred, și subliniez încă o dată că GSP Plus este un instrument care promovează dezvoltarea și eradicarea sărăciei și totodată care duce la ratificarea de acorduri internaționale și drepturi ce decurg din acestea. Deci numărul de aspecte era vorba de nevoia de definiții clare, ce înseamnă încălcare gravă și sistematică a convențiilor, ce crede Comisia că înseamnă, noi am cerut un act delegat care să indice modul în care Comisia identifică astfel de încălcări sistematice și grave. E important pentru transparență, pentru societatea civilă. <clears throat> Așa pot uh, evalua cum uh, se îndreaptă Comisia spre recipienții GSP+. În al doilea rând, pentru a reflecta progresul în ordine noastre. Avem capitole pe responsabilitate socială a corporațiilor și este, mi se pare potrivit ca politica unilaterală să reflecte în același timp acest avans, acest progres. Și asta înseamnă că vrem să întărim respectarea drepturilor omului și respectarea și de către companii multinaționale cu obligații în acest sens, standarde de muncă, standarde de mediu și așa mai departe. Iar al treilea element implementarea unui mecanism cu caracter obligatoriu prin care societatea civilă independentă și apărătoare drepturilor omului pot veni și depune plângeri. Și aceasta decurge din practica de la fața locului, cum monitorizăm GSP Plus în practică într-o serie de țări și îngrijorările care au fost menționate în Parlament de apărători ai drepturilor omului care au încercat să ne atragă atenția asupra unor încălcări grave în țările din care provin. În momentul de față nu există un mecanism clar prin care acestea să poată fi introduse oficial în sistemul de monitorizare GSP. Nu cred că nu e fezabil. Cred că ar trebui făcut și nici nu mi se pare prea dificil să creăm un sistem prin care apărătorii drepturilor omului să poată depune plângeri. Ar crea un sistem mai bun un sistem mai, mai larg, o evaluare mai coerentă și acele rezultate ar trebui puse la dispoziția societății civile în interesul uh, societății civile, transparenței, scuze. Și un ultim punct, o serie de țări s-au trecut, au trecut recent de la GSP Plus la acorduri de liber schimb, în special în America Centrală, unde avem probleme semnificative cu respectarea drepturilor omului. Pe mine m-a interesat în special Guatemala, în perioada în care am fost aici, asasinarea unor uh, lideri sindicali și așa mai departe. Și în același timp, nu e neapărat un punct pentru acest regulament, dar pentru Parlament, la GSP Plus avem un sistem bun de monitorizare, un sistem clar de sancțiuni, de roluri. Uh, dar apoi există țări care progresează spre acorduri de, bine, de liber schimb cu capitole prost pregătite. Și atunci, avem nevoie de astfel de capitole bine puse în aplicare în acordurile noastre. Președintele, mulțumesc. Eu am făcut un singur amendament, 126, totul, Reiterare a unei poziții adoptate de comisia noastră în contextul lanțului valoric din industria textilă. Și m-am referit la produse fair trade. Am tot discutat despre sancțiuni, despre ce se întâmplă dacă nu sunt respectate anumite convenții, însă victimele eliminării preferințelor sunt până la urmă muncitorii de la fața locului. Poate că am putea lucra și invers. Beneficii suplimentare pentru acest sistem GSP Plus dacă sunt menționate condiții specifice care să fie îndeplinite. Uh, sper să um, fie acceptat și acest amendament cu o majoritate largă. Aici s-a bucurat de o majoritate largă acum câteva luni. Comisia acum. Alina Bolcoc. Bună dimineața, mulțumesc pentru observații. Salutăm proiectul de raport INTAș al Parlamentului European cu privire la regulamentul GSP și urmărim discuțiile aproape, inclusiv cele care au avut loc ieri la Fed. Pentru noi, acest raport dă o imagine importantă noi am început deja un exercițiu cu privire la viitorul regulament GSP, care se se va aplica din ianuarie 2024. Avem uh, evaluarea, raportul de evaluare de la jumătatea perioadei, publicat în octombrie anul trecut. Acela a studiat câteva elemente ale acestor obiective Mă bucur să văd că și acelea s-au regăsit în această discuție. Eliminarea sau reducerea sărăciei, dezvoltarea economică pe de o parte, în al doilea rând dezvoltarea durabilă, promovarea bunei guvernanțe, iar al treilea element, clauze mai bune în interesul UE. Am încercat ca toate cele trei elemente pe care le-am studiat cu un consultant extern care a concluzionat că GSP își atinge obiectivele până acum și oferă predictibilitate pentru operatori în domeniul uh, economici, ajută în eficiența acestea. Deci uh, s-a apreciat că există această schemă stabilă. Cele trei uh, componente, impact economic, CSP a oferit foarte mari beneficii pentru cele mai sărace țări. Everything but arms, orice în afară de arme, care acoperă 48 state slab dezvoltate, a văzut o creștere a exporturilor către UE cu 62%, iar beneficiarii GSP Plus o creștere cu 54% succes care nu dăunează industriei UE, pentru că procentajul importurilor GSP a scăzut la doar 4,1%. Deci țările GSP exportă către UE numai în valoare de aproximativ 4%. Apoi, celălalt element, rata utilizării, acesta a sporit. Există diferențe între beneficiari diversificarea exportului, un element care apare destul de larg des în acest raport, diversificarea exportului, cum putem ajuta aceste țări să-și diversifice exporturile, alimente și sau produse alimentare și, și produse textile sunt domeniile care beneficiază cel mai mult în momentul de față. Mai există însă și alte provocări. Probleme pe partea de furnizare, uh, bariere tarifare și așa mai departe. Al doilea element pe care l-am studiat în analiza noastră s-a referit la dezvoltarea durabilă și modul în care GSP facilitează evoluția socială, iar impactul pozitiv e clar. Am văzut că datorită exercițiului de monitorizare, care e destul de intens, date fiind rapoartele noastre publice, care sunt publicate la fiecare 2 ani, sunt puncte suplimentare care pun presiune pe aceste țări pentru a lua în serios aceste țări, aceste elemente și să, pentru a efectua modificări la fața locului pentru cetățeni. Sigur că impactul acesta pozitiv nu depinde doar de preferințele comerciale, depinde și de faptul dacă țara are politicile corespunzătoare pentru a folosi resursele acestea suplimentare în o distribuție socială mai bună în politicile sale. Am văzut și am uh, documentat situații de furturi de terenuri sau uh, încălcarea de drepturi fundamentale în domeniul muncii în mai multe țări. Iar al treilea element, impactul pentru industriile europene, ține mai mult de mecanismul de uh, garantare, iar oferirea acestor garanții poate spori presiunea concurențială pe industriile europene. În anumite cazuri putem folosi acest mecanism. Cazul recent cu creșterea de importuri din Cambodgia și Myanmar e un prim test pentru cum funcționează aceste condiții. Mai există și alte mecanisme și pentru țări care devin prea competitive pentru a mai beneficia de astfel de preferințe. Studiul a arătat așadar în linii mari că GSP funcționează, a făcut și câteva recomandări, m-aș concentra pe două, mai bună transparență și responsabilitate. Vom face un efort suplimentar pentru a ne asigura că societatea civilă este implicată, este consultată înaintea vizitelor de monitorizare, că e an, um, an, consultată și când pregătim rapoartele, iar un al doilea element ar face legătura cu parteneriate mai strânse cu aceste țări. Cum putem face o conștientizare mai bună în aceste țări, dar și prin grupurile societății civile pentru a folosi mai bine preferințele care există. Acestea sunt două domenii pe care vom mai lucra în următoarele luni și care vor apărea într-un alt studiu, pentru că vrem să facem și o evaluare de impact care se va baza pe un uh, calendar de durată mai lungă. Acest studiu a avut în vedere doar 3 ani și vrem să avem și un studiu pe 5 ani pentru următoarea evaluare de impact. Mulțumesc! Mulțumim, Cristof! Mulțumesc! Două idei după această discuție, ținând cont și de amendamente. În primul rând, cred că trebuie să începem să recunoaștem structura fundamentală a GSP. Cred că suntem de acord cu eradicarea sărăciei ca obiectiv general. Structura pe care o avem este de așa natură încât noi credem că țările sărace, țările în curs de dezvoltare, ar trebui ajutate suplimentar de Uniunea Europeană. Chiar dacă nu sunt cei mai buni, chiar dacă au probleme. Motivul pare să fie că dificil să fii oprimat, dar și mai rău e să fii și oprimat și sărac. Deci dacă putem să-i ajutăm pe cei săraci, în general, e bine să o facem. Dar știm că în multe țări nu prea avem um, marjă de manevră sau uh, o pârghie corespunzătoare și folosim acest sistem cu GSP+, Plus, creăm locuri de muncă și atunci putem ajuta și cu reducerea sărăciei și cu îmbunătățirea standardelor de mediu drepturi civile și altele. Și apoi mai avem sistemul uh, orice în afară de arme. Ne spunem dacă ești cu adevărat țară săracă, vă dăm acces liber la piața europeană. Și dacă ne punem de acord pe această structură fundamentală, cred că ne putem pune de acord cu multe alte lucruri. Dacă nu, va trebui într-adevăr să petrecem timp și să vedem ce sistem GSP ne dorim. Cam asta este părerea mea, aceasta ar fi perspectiva mea. Al doilea lucru la care mă refer, ce rol credem că ar trebui să joace instituțiile noastre în acest sistem? Eu cred că e important să nu duplicăm sau subminăm sau punem la îndoială rolul instituțiilor multilaterale. ILO, OMC și așa mai departe, și să îmbunătățim conexiunea cu aceste instituții, să întărim aceste legături, să le folosim ca punct central în monitorizarea noastră. indiferent ce motive bune am avea pentru a face mai mult, pentru a adăuga ceva din perspectiva europeană, riscăm, dacă spunem putem face mai bine decât voi, să subminăm unele dintre aceste instituții. Eu cred că ar trebui să ne punem de acord că aceea ar trebui să rămână baza și dacă vrem să facem ceva în plus, să fie plus valoare și nu să înlocuim acele instituții. Dacă facem acest lucru, cred că lucrurile vor arăta bine. Bine, succes negocieri cu raportorii din umbră. Votul va avea loc pe 19 februarie. Bine. Pauză de un minut și apoi continuăm cu coordonatorii. Și după cum știți, e întâlnire în camera.